Señores presidentes. Mulțumesc domnilor, uh, domnilor președinți, domnilor și domnilor deputați. Este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici în fața dumneavoastră în calitate de candidat la postul de comisar pentru primul președinte al Comisiei care a fost ales de către Parlamentul European. Mă aflu aici după ce timp de 13 ani am fost prezent pe mai multe posturi și cred că acești ultimi 13 ani au fost cei mai buni din cariera mea profesională și politică. Și cunosc foarte bine instituția dumneavoastră, știu că a susținut întotdeauna drepturile europene de democrație, libertate, justiție, demnitate, egalitate, care reprezintă adevărați piloni și au făcut ca Uniunea Europeană să fie una dintre zonele cele mai prospere din lume. Aceste valori ne-au inspirat întotdeauna și o vor face și pe viitor. Și mă refer în primul rând la valoarea reprezentată de egalitate. Dragi colegi, în campania electorală trecută am făcut o declarație nefericită care ar putea afecta candidatura mea de astăzi. Într-adevăr, nu a fost o declarație potrivită și am cerut iertare în acel moment și vă fac și dumneavoastră astăzi. Îmi pare rău că am făcut-o, pentru că eu cred că egalitatea între femei și bărbați este un pilon esențial pentru a avea o Europa mai justă, inclusivă și prosperă. Domnilor și domnilor deputați, aș vrea să clarific și câteva informații care au apărut în ultimele zile în presă. Eu nu am făcut niciun fel de modificare în declarația de interese financiare în calitate de viitor comisar. Toate activitățile mele, profesionale sau politice, sunt reflectate în această declarație în mod corect. În ceea ce privește declarația de interese în calitate de europarlamentar, pot să vă spun că am actualizat-o pentru că uh, datele din această declarație s-au modificat. În felul acesta am reflectat acolo vânzarea acțiunilor la companiile Petronor și Sinducal, așa cum s-a și întâmplat. La momentul acesta nici eu, nici rudele mele apropiate nu mai avem nicio legătură cu aceste companii. Și din acest punct de vedere am trecut dincolo de cerințele din legislația în vigoare. În al doilea rând, în urma uh, numirii mele în, în, pe postul de candidat, am renunțat la uh, președinția pe care o aveam la Fundația FAES. Acest lucru se reflectă și în declarația de interese pentru comisie și în CV-ul pe care l-am trimis Parlamentului. Doamnelor și domnilor, Parlamentul este un element esențial în viața democratică a UE și de aceea, împreună cu dumneavoastră, voi avea un dialog politic intens un dialog care să fie la baza tuturor propunerilor pe care le voi prezenta. Puteți conta pe disponibilitatea mea și a serviciilor mele atunci când veți avea nevoie pentru a mă prezenta în fața dumneavoastră și a vă explica, a vă asculta și pentru a învăța. Cred că dialogul ne-a ajutat foarte mult pe noi, europenii, pentru a depăși egoismele naționale și pentru a ajunge la un proiect comun de solidaritate. Și iată, aceasta este abordarea de la care plec și de la care îmi asum această responsabilitate enormă de a fi propus pe postul de candidat uh, de comisar pentru acțiune climatică și energie. Două politici esențiale pentru viitorul Uniunii Europene, care împreună ne vor face să fim mai puternici. Eu sunt absolut convins că Uniunea Europeană trebuie să fie lider la nivel global în ceea ce privește acțiunea climatică și să asigure competitivitatea europeană și locurile de muncă aici. Doar în felul acesta eforturile noastre vor fi permanente în timp și vor da rezultatele scontate. Și vă rog să mă credeți, în experiența mea în calitate de ministru pentru mediu, acțiunea politică a fost foarte clară pentru a susține toate pozițiile Comisiei în domeniul schimbării climatice. Sunt convins că Uniunea Europeană trebuie să fie lider în acest domeniu și să reprezinte o adevărată oportunitate pentru ea. Am lucrat alături de doamna comisar Conengard, care vreau să-i mulțumesc și am cunoscut și principalii actori în acest domeniu. Am învățat că trebuie să fim ambițioși și curajoși pentru astfel de politici. Într-adevăr, acest domeniu și această numire a mea ne arată că domnul Juncker acordă o importanță deosebită acestor două chestiuni. Acțiunea uh, climatică și energia reprezintă practic două fețe ale aceleiași monede și având un singur comisar pentru ambele competențe, aceasta va întări instrumentele de acțiune pentru a oferi mai multă coerență și pentru a ajunge la sinergiile necesare pentru ca Uniunea Europeană să fie puternică. Propunerea Comisiei Europene pentru un cadru 2030 pentru climă și energie ne arată foarte clar că această abordare integrată este pozitivă. Într-adevăr, avem multe provocări în ziua de astăzi. Trebuie să fim foarte hotărâți pentru a avea o economie cu consum redus de carbon să reducem uh, emisiile de gaze cu efect de seră, să avem un sistem energetic care să ofere prețuri rezonabile pentru toată lumea, siguranța aprovizionării, reducerea dependenței și a importurilor de energie și oferirea de noi oportunități pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Toate acestea se vor obține doar dacă facem eforturi împreună și dacă avem un cadru coerent și eficient. Doamnelor și domnilor, mandatul pe care l-am primit din partea președintelui ales al domnului Juncker este foarte clar. Iată care sunt aspectele principale. În primul rând, trebuie să conducem lupta împotriva schimbării climatice la summitul de la Paris în 2015 și pentru a ajunge la obiective ambițioase. Iată de ce profit de această ocazie pentru a vă arăta că Consiliul European din octombrie trebuie să fie foarte ambițios în ceea ce privește reducerea emisiilor, eficiența energetică și energiile regenerabile. Trebuie să fie la înălțimea provocărilor care ne așteaptă. Este vorba de o responsabilitate colectivă pe care trebuie să ne asumăm toți. Uniunea Europeană trebuie să fie numărul unu în ceea ce privește energiile regenerabile absolut necesare pentru a lupta împotriva schimbării climatice și pentru a avea locuri de muncă durabile. Aș dori ca toată lumea să asocieze cuvântul Europa cu cel al energiilor regenerabile. Și pentru asta rețeaua noastră trebuie să fie modernă și să poată profita de pe urma acestor energii. În al treilea rând, Europa trebuie să devină continentul cel mai eficient în ceea ce privește consumul de energie. Domnul Juncker a fost foarte clar în acest sens. 30% de eficiență energetică până în 2030. Acesta este pragul minim eu am să lucrez alături de dumneavoastră pentru a ajunge la politicile necesare pentru a atinge acest obiectiv. Toate acestea trebuie să se facă ținând cont de faptul că o uniune a energiei cu o politică în domeniul schimbării climatice de viitor sunt esențiale. Trecem într-adevăr prin momente dificile. Există o instabilitate din ce în ce mai mare în afara frontierelor UE și aceasta aduce consecințe foarte clare și pentru noi. Iată de ce prima mea prioritate în calitate de comisar ar fi aceea de a asigura aprovizionarea cu gaze pentru această toamnă. Pe 26 septembrie, domnul Oettinger a prezentat un proiect uh, pentru un acord între Ucra Ucraina și Rusia pentru a evita o astfel de problemă. Eu cred că diplomația poate fi utilă și sper că până la urmă rațiunea să aibă câștig de cauză pentru a nu ajunge la probleme pentru ambele părți. Iată de ce sper să se ajungă la acest acord și voi face eforturi în acest sens. Vulnerabilitatea Europei în ceea ce privește dependența de energie este foarte clară pentru toată lumea. Iată de ce siguranța aprovizionării cu energie trebuie să fie o adevărată prioritate. Iar eu, în calitate de comisar responsabil, sub conducerea vicepreședintei pentru Uniunea Energiei, voi face eforturi pentru ca Uniunea Europeană să aibă o politică ambițioasă în domeniul schimbării climatice, bazată în următorii piloni. În primul rând, moderarea consumului de energie Trebuie să îmbunătățim eficiența energetică peste anul 2020, în special în ceea ce privește sectorul clădirilor, al transporturilor și în industrie. În al doilea rând, avem nevoie de o piață unică a energiei, în care energia să circule fără frontiere. Și pentru asta e nevoie de o rețea interconectată, integrată între toate statele membre și să se termine cu toate insulele energetice, indiferent că e vorba de nivelul fizic sau de reglementare. Trebuie să reducem dependența energetică a Uniunii Europene căutând noi surse de energie și noi căi de importuri prin puterea noastră de negociere și prin autorizarea unor fluxuri migraționale de energie. E nevoie de coridorul sud, care este un element central al politicii energetice pentru UE, pentru asigurarea aprovizionării. Trebuie să promovăm dezvoltarea și cercetarea pentru noile tehnologii energetice. Trebuie să acordăm atenție reducerii costurilor și implementării noilor tehnologii care consumă puțin carbon și care sunt eficiente din punct de vedere energetic. Trebuie să creștem și propria noastră producție de energie și să îmbunătățim coordonarea politicilor energetice la nivel național, astfel încât Europa să vorbească cu o singură voce față de țările terțe. Europa are nevoie și de un sistem de guvernanță nou pentru a avea o adevărată cultură a cooperării energetice la nivel regional. Doamnelor și domnilor, sper să ajungem la îndeplinirea obiectivelor din cadrul 2030, ținând cont de toate instrumentele de care dispunem în funcție de noile obiective. Așa că am să vă prezint câteva idei esențiale pentru mine. Voi întări sistemul de comerț cu emisii și pentru reducerea emisiilor uh, de dioxid de carbon scopul fiind acela de a asigura stabilitatea structurală pentru acest sistem și întărirea sistemului ETS pentru a atinge toate obiectivele climatice de după 2020 în mod eficient, rentabil și durabil. Sper, de asemenea, să pregătesc, după dialogul politic pe care îl voi avea cu dumneavoastră, un proiect legislativ pentru obiectivele în ceea ce privește gazele cu efect de seră care nu sunt acoperite acum în sistemul ETS. În felul acesta, eforturile vor fi repartizate între toate sectoarele. Iar referitor la transporturi, va fi nevoie de o adaptare gradată a tuturor sectoarelor pentru a ajunge la un adevărat echilibru. Tranziția către o economie cu consum redus de carbon trebuie să treacă și prin politica de inovare. Iată, prioritățile pe care vi le-am prezentat vor contribui la lupta împotriva șomajului și în special a șomajului în rândul tinerilor. Și în sensul acesta, domnul Juncker va prezenta un pachet de ocupare, creștere și inovații care va ajunge până la 200 de milioane de euro. Eu voi face eforturi pentru a avea resursele necesare și pentru ca schimbarea climatică și energia să facă parte importantă din această propunere. Pentru asta va fi nevoie de coordonare instituțională și de foarte mult dialog. Eu cred că acțiunea climatică și energia nu trebuie să aibă culoare politică. Trebuie să facem eforturi împreună, pentru că nu există nicio persoană pe lumea asta care să nu fie afectată de schimbarea climatică. Nu există niciun colț în Europa sau vreo companie care să nu sufere de pe urma acestor consecințe din punctul de vedere al energiei. Nu putem să nu acceptăm această realitate pentru că sunt multe în joc. Și pentru a da răspunsuri am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumesc!